aprobate. Avem poziția Consiliului privind regulamentul cu privire la asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre, regulamentul cu, privi, cu privire la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, aceste titluri vor fi incluse în procesul verbal al ședinței Parlamentului European. Termenul va începe să se scurbe de mâine, 10 iulie 2015. Primul punct de pe ordinea de zi din această după amiază